Désolée pour euh, le petit retard, mais nous avions une réunion de trilogue. Îmi scuze că începem puțin mai uh, târziu. Ora, ora a avut loc uh, discuții pe tema trilogului, ușor complicate. Vom relua discuțiile începând cu un schimb uh, de puncte de vedere cu doamna Agnes Calamar cu privire la execuțiile sumare. Um, arbitrare și extrajudiciare uh, care lucrează la Oficiul uh, Națiunilor Unite. Am reușit uh, să purtăm deja un schimb de puncte de vedere și la New York cu privire la acest mandat al dumneavoastră și a luptei împotriva impunității. Știu că astăzi sunteți invitată și la un observator care uh, luptă împotriva impunității. Mi s-a părut important să continuăm aceste discuții și în cadrul subcomisiei noastre. Vă amintesc că ați făcut o anchetă și în ceea ce privește uh, moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, care a fost, uh, așa cum spuneți dumneavoastră, victima unei execuții premeditate de către statul uh, saudian. Atrăgeați atenția și asupra situației din Filipine, care vă refuză accesul în țară um, sub președintele Rodrigo Duarte, lucru care a dus la numeroase decese, mai multe mandate ale ONU se ocupă de lupta împotriva impunității în cadrul uh, unor situații de încălcări grave al dreptului uh, umanitar internațional și a drepturilor legate de drepturile omului. În subcomisia noastră ne interesează în speță analizarea rezultatelor acestor mandate și de asemenea dorim să vă ascultăm recomandările pentru consolidarea acțiunilor UE în acest uh, domeniu. Deja la începutul legislaturii ați avut o serie de discuții cu apărători ai uh, drepturilor omului din lumea întreagă care subliniau tocmai acest aspect al impunității. Fiindcă, evident, nu există drepturi, măsura în care nu există și sancțiuni, consecințe, acces la justiție Eh, chiar și ieri eh, am discutat cu apărători drepturilor sociale și ecologice din regiunea amazoniană, care ne aminteau dificultățile care se confruntă acești activiști din eh, pricina impunității a guvernelor, a societății, a companiilor și care solicitau emiterea unor sisteme de reglementare și justiție internațională, tocmai pentru a remedia aceste aspecte. Doamnă Calamar, aveți cuvântul timp de 10 minute, după care am să dau cuvântul comisiei. Sigur că da, puteți vorbi limba engleză. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Din nefericire, am uitat că mă aflu în senul UE și am pregătit o intervenție în limba engleză, ca tare am să mă exprim în limba engleză. Mulțumesc și uh, toate scuzele către prietenii francofili și francofoni. Așadar, vă mulțumesc foarte mult că mi oferiți ocazia de a vă împărtăși o serie de gânduri legate de impunitate. Voi încerca să respect timpul care mi-a fost alocat și voi încerca să mă focalizez asupra discuțiilor purtate. Am să fac câteva comentarii cu privire la impunitate și am să vă sugerez câteva studii de caz asupra cărora m-am axat în special. Mă voi axa asupra impunității uh, în raport cu fapte de omor, partea mandatului meu pentru omoruri uh, arbitrare și de asemenea pentru uh, masacre în masă. Un prim comentariu pe care pot să îl formulez cu privire la impunitate poate să vă pară grăitor de la sine, dar mi se pare important să insistăm asupra faptului că impunitatea e de fapt un sistem și că se referă de fapt la însuși felul în care funcționează sistemele. Un omor, până la urmă, rămâne un omor. Ce vine după implică participarea a diferite instituții, și mecanisme. Și când asta duce la o situație de impunitate, până la urmă de vină este întregul sistem. Și de aceea, după părerea mea, este atât de important să ne axăm asupra acestui subiect, deoarece acesta afectează uh, impunitatea, până la urmă, ține de felul în care își desfășoară activitățile instituțiile noastre, sau mai bine nu și le desfășoară, și uh, de bine e, deci, în sistem întreg, lucru pe care trebuie să-l avem în vizor. În al doilea rând, nu știam că vei spune ceea ce ai spus, dar aș reacționa la asta. În experiența pe care am acumulat-o, m-a izbit faptul că activiști, apărători ai drepturilor omului și ce alte funcții mai avem, am supravândut puțin uh, justiția și am crescut așteptările oamenilor, a victimelor din lumea întreagă, spunându-le că singurul uh, rezultat posibil pentru ceea ce li s-a întâmplat este o zi petrecută în fața instanței. Adevărul este că o mică minoritate a victimelor încălcărilor omului vor ajunge în fața instanței și implicațiile discursului uh, acestuia este crearea unui sentiment general de eșec și că sistemul internațional sau cel uh, național dezamăgește complet victimele. Nu insinuez nici într-un caz că trebuie să ne prefacem că justiția nu implică și o zi în fața instanței, o zi la tribunal. Dar, după părerea mea, trebuie să ne gândim și la ceea ce înseamnă de fapt uh, justiția și să le oferim uh, oamenilor ocazii de a-și vedea situația finalizată și de a privi justiția nu ca uh, la un proces care se finalizează neapărat cu o zi petrecută în fața instanței. Trebuie să ajustăm puțin și așteptările oamenilor, la victimelor în special, și să le oferim anumite opțiuni în uh, căutarea lor în căutarea dreptății pe care o fac și să le oferim și alte mijloace. Alte mijloace de a ajunge la acest sentiment că dreptatea a fost făcută. Știu că este un mesaj uh, dificil, însă sunt din ce în ce mai convinsă de acest lucru la lumina colaborării cu diferite victime din lumea întreagă. Sunt din ce în ce mai convinsă și de faptul că poate am suprapromovat, am supravândut noțiunea că singura cale de a face dreptate pentru anumite încălcări uh, este aceea de a denumi acea nedreptate în conformitate cu diferite standarde. M-am uh, întâlnit cu victimele unor uh, infracțiuni atroce care consideră că dacă instanța nu le declară victime, victime ale unor fapte de, de genocid, nu s-a făcut, drept, de fapt, dreptate. Pentru mine asta reprezintă o problemă. Noi, în calitate de comunitate uh, pentru drepturile omului, am contribuit am contribuit la crearea acestei situații. Sunt absolut conștientă de acest uh, lucru și este important să recunoaștem că în ultimii 40 de ani am colaborat la consolidarea acestor așteptări ale oamenilor cu privire la ce înseamnă de fapt dreptatea. O dreptate pe care instituțiile noastre nu o pot uh, de fapt uh, realiza. Genul de drept internațional pe care avem în domeniul penal nu poate să producă genul de justiție pe care uh, îl mai aici. Este prea încet sistemul, ia în calcul o mulțime de elemente, garanții, proces echitabil, uh, și așa mai departe. Există milioane de victime și instituții profund imperfecte. Evident că putem să încercăm să le ameliorăm și aceasta este o prioritate. Însă, avem în, egală măsură nevoie să ne ajustăm înțelegerea a ceea ce înseamnă dreptatea și a ceea ce reprezintă aceasta pentru oameni, permițându-le acestora să uh, ajungă la un sentiment de împăciuire, de finalizare a situației pe care au trăit-o și să le permită să uh, consideră că s-a făcut dreptate. Au fost uh, tratate serie întreagă de asemenea situații, procese, procese judiciare, care, în opinia mea, ar trebui să facă parte din considerațiile purtate pe tema aceasta impunității. În al treilea rând, impunitatea începe la doar câteva ore după ce a fost uh, comisă o crimă. Ea nu înseamnă că instanța a ieșuat. Impunitatea înseamnă că poliția a ieșuat, că toți cei care anchetau acea crimă a ieșuat. Ne concentrăm asupra proceselor uh, judiciare asupra procesului contencios, dar de fapt ele intervin abia la sfârșit. Evident că sunt implicați procurori și judecători în toată ancheta, însă problema impunității și cauza care stă la baza impunității este o anchetă insuficient de bine realizată iar aceasta din urmă uh, nu duce întotdeauna la colectarea dovezilor necesare, nu se fac audieri ale martorilor așa cum se cuvine, ancheta tergiversează prea mult din pricina lipsei de competență, de voință politică, de, din pricina presiunii sau pur și simplu din pricina fricii. După părerea mea, impunitatea este în primul rând uh, un proces legat de anchetare. Și tocmai de aceea am formulat o recomandare în contextul activității mele legate de domnul Jamal Khashoggi și anume crearea unui instrument permanent internațional cu scopul uh, unor anchete imparțiale. Ar fi un instrument care ar putea sprijini procesele locale, naționale de anchetă și care ar permite demararea unor anchete proprii menite să identifice jurisdicțiile cele mai potrivite, fie ele de sorginte națională sau internațională, cu scopul urmăririi penale. Și am să mă întorc la ceea ce ar putea reprezenta acest instrument uh, permanent. Apoi, în uh, cincilea rând, o a cincea idee pe care vreau să vă pun în vedere, se referă la faptul că pe plan internațional unul dintre marii făptași care este doar rare ori adus în fața instanței sunt uh, actorii non-statali. Aici mă gândesc în speță la grupurile armate, la grupurile, grupările violente care, în temeiul uh, legislației internaționale în materie de drepturi ale omului, nu sunt considerați la propriu a fi actori, uh, în adevărat cuvântului, în sistemul internațional și deși pot să fie aduși în fața instanței în alte sisteme, de pildă uh, legislație, în temeiul legislației penale sau a regimului mai problematic, antitero, toate astea nu reprezintă o formă corectă de a expune firul narrativ și de a aduce în fața justiției uh, persoanele vinovate, nu cea la care ne-am așteptat. Tocmai de aceea, când se vorbește despre impunitate și justiție, doresc să insist asupra faptului că este necesar să dezvoltăm anumite instituții, anumite instituții în materie de drepturi ale omului, capabile să funcționeze și să se axeze asupra celor uh, încălcări pe care le comit actorii non-statali și mai ales asupra celor grupări armate. Un ultim aspect se referă la faptul că m-am uh, axat pe subiectul uh, impunității în mai multe contexte și mă voi putea întoarce asupra lor și asupra concluziilor mele. Uh, cazul Jamal Khashoggi este doar unul dintre acestea. Conflictul irachian identificarea unui sistem de justiție tranzițional, situația din Mediterana și impunitatea, regimul impunității care a fost astfel creat. Ultima misiune a mea a fost una în Nigeria. Am uh, descris situația ca fiind uh, una ce seamănă cu o cuctă uh, Uh, în care impunitatea prevalează practic la toate nivelurile societății. Am să mă opresc aici, fiindcă au expirat cele 10 minute. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum le dau cuvântul colegilor mei. Irina, vrei să iei cuvântul? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Calamar! Am avut deosebita plăcere de a vă vizita cu ocazia misiunii noastre de la New York și ne bucurăm foarte mult uh, să vă avem uh, alături de noi în Parlamentul European și să discutăm subiectul impunității. Așa cum am văzut, acesta nu este o problemă doar în afara granițelor Europei, a Unii Europene, nu vreau să dau nume sau să nume situații, dar este o problemă și în anumite state europene. Vreau să vă pun o întrebare legată de ultimul punct pe care l-ați subliniat, ce anume actorii non-statali. Dimineața am auzit câteva mărturii din partea uh, unor apărători de omului, de abuzuri împotriva drepturilor omului comise având adesea statul drept complice, dar și de către entități uh, din sfera privată, din, de către companii care au anumite interese în diverse regiuni, mai ales pentru exploatarea resurselor naturale și care sunt complici și la anumite asasinate, fie de dreptul active, fie prin uh, neglijență criminală, așa cum s-a văzut prin prăbușirea acelui baraj din Brumadinho, din Brazilia. Cum percepeți rolul comunității internaționale în ceea ce privește tragerea la răspundere a celor, uh, acestor actori, acestor corporații multinaționale adesea, care beneficiază atât de frecvent de impunitate. Mulțumesc! Ala? Mulțumesc și mulțumim și, și ție, Agnes, pentru această prezentare cuprinzătoare. Am o întrebare legată de rolul Uniunii Europene în toate astea. Întrebarea mea fiind, cum considerați că ar putea UE să sprijine mai bine lucrurile dumneavoastră pentru a obține acces, de pildă, la anumite țări. Spuneați că Filipinele nu sunt uh, accesibile. Nu fiți triști pentru că nici noi n-am avut dreptul să ne deplasăm în Filipine cu uh, ocazia anumitor misiuni, anumiți membrii Parlamentului European. Um, mă refer la acces la finanțare și eventual la diferitele măsuri pe care le-ar putea, vi le-ar putea pune la dispoziție UE anumite tipuri de sprijin pe care UE sau SAE vi le-ar putea oferi. Mulțumim. Oare vrea și cineva să ia cuvântul? Aș uh, avea eu o întrebare care merge în același sens cu cea pe care a adresat-o Irina. S-a vorbit des despre aspectul responsabilității corporațiilor în raport cu situațiile de nerespectare a drepturilor omului. Adesea, un subiect vehiculat în asemenea dezbateri ca cea de astăzi este că există un soi de complicitate etatică sau a companiilor, a unor relații strâns îngemănate și pentru cazuri de nerespectare pe omului, nu de companii în care exploatează în mod ilegal anumite resurse, fie ele miniere sau uh, umane, ci companii care au primit licențe din partea statului. Deci, practic, e vorba despre o complicitate la aceste cazuri de nerespectare a uh, prevederilor. Și care ar fi responsabilii pe care putem să îi tragem la răspundere? Spuneți că nu întotdeauna justiția este singurul răspuns, dar că nu se sunt multe prevederea, reguli cu privire la felul în care trebuie respectate drepturile sociale și ecologice. E foarte dificil să oferim victimelor un sentiment că justiția, că dreptatea s-a făcut. Care sunt acele resurse care ne permit să le oferim cetățenilor sentimentul că sunt respectați, că ceea ei reprezintă este respectat și cum putem să facem pentru a trage la răspundere guvernele companiile în măsura în care nu le oferă respectul necesar cetățenilor. Leopoldu, ai cuvântul. Usted ha dicho... Spuneați eh, dumneavoastră că simțiți o mare frustrare din partea victimelor referitor la această impunitate. Însă, la nivelul Națiunilor Unite, cum ar putea să nu se simtă o anumită frustrare când la nivelul Consiliului Superior al Drepturilor Omului au loc țări ca, precum Cuba și Venezuela, ocupă un loc aceste țări. Și tocmai ce urmează să fie transmis acum un raport al natului comisar care condamnă aceste țări. Nu prea înțelegem logica acestor locuri pe care le țin aceste țări. Îi dau cuvântul lui Agnes. Este o întrebare oare sau doar o afirmație? and uh, vote for uh, countries to sit on the on the council? Cum uh, pot asemenea state care încalcă diplomul să continuă să facă parte din Consiliu? Well, look, I'm not, I'm, I'm not an expert on... Uh... Nu sunt un um, expert în materie de responsabilitate corporativă. și mandatul meu nu a cuprins uh, asemenea activități, mai puțin în contextul filipinez și într-o anumită măsură și în Nigeria. Nu doresc să pretind, prin urmare, că am să pot să vă furnizez o opinie expert pe tema aceasta. Care este rolul comunității internaționale cu privire la companiile multinaționale. Primul element, cel mai important în opinia mea, este insistarea asupra faptului că cadrul internațional în materie de probleme omului evoluează în ritm cu vremurile și deși s-a bazat într-o primă etapă pe un sistem național, trebuie să, recunosc, să recunoaștem că în sistemul uh, și în dreptul internațional să portez la un proces intens de privatizare, inclusiv uh, pe teme de securitate. De altfel, acum vorbim despre războaie private. Și ca atare, faptul că sistemul uh, juridic internațional în materie de programul nu oferă personalitate juridică actorilor non-statali, uh, cum ar fi corporațiile reprezintă o problemă importantă. Într-adevăr, s-au făcut anumiți pași înainte, însă m-am, ocup, m-am ocupat uh, inițial de această problemă când, în urmă cu 25 de ani, alături de domnul și dacă aveți un, uh, nevoie de un expert uh, pe tema aceasta, vă recomand să îl invitați tocmai pe dumnealui, fiindcă este unul dintre experții responsabilității corporative de acum 25 de ani progresele au fost mici, foarte mici. Deci avem probleme de doctrină, dar și una legată de instituții. Și deoarece m-am ocupat de elementul doctrinei eu însă, am văzut că există anumite obstacole în vederea obținerii unei personalități uh, juridice internaționale pentru actorii non-statali dacă ceea ce vrem să obținem este să le recunoaștem rolul pe plan internațional și contribuția ca uh, încălcătorie drepturilor omului pe plan internațional, trebuie să putem să îi recunoaștem pur și simplu pe plan internațional. Uh, lucru care nu s-a făcut cum trebuie sau chiar deloc și care implică consecință pentru orice fel de regim judiciar pe care dorim să îl dezvoltăm, inclusiv pe planul tragerii la răspundere a acestora în diferite instanțe pot să fie trași la răspundere pentru anumite încălcări uh, ale codului penal, pentru încălcări ale legislației uh, aplicabile corporațiilor, însă nu pot fi trase la răspundere pentru încălcarea dreptului uh, internațional în materie de drepturi ale omului. Iar pentru mine asta este o reprezentare incorrectă a realității de fapt a lumii în care trăim și este o reprezentare deficitară a experienței pe care o trăiesc victimele. Deci nu am un răspuns pentru dumneavoastră. Pot să vă spun doar că există anumite progrese efectuate în ultima problemă în direcția asta, să nu fim prea negativiști. Au fost purtate discuții la Geneva cu privire la drepturile uh, omului și a Convenției în materie de problemului uh, în context uh, corporativ, actualmente în curs de dezbatere. S-au făcut anumite uh, progrese, însă cam toate s-au axat pe actorii statali. Câtă vreme actorii non-statali trebuie și ei incluși în cadrul juridic internațional în materie de drepturi ale omului. Încă nu am ajuns acolo, deci dacă poate face și UE ceva așa cum mă întrebați, este să încurajeze acest proces, să facă declarații publice și să explice că UE sprijină atribuirea de personalitate juridică în scopul responsabilității internaționale acestor actori internaționali. Acești actori trebuie incluși în totalitatea lor și trebuie astfel făcuți pași înainte și pe această cale. Ultimul acord în ceea ce privește responsabilitatea companiilor, merge înspre consolidarea bazei de autoreglementare pentru a oferi mai multă responsabilitate și uh, pe temele aferente drepturilor omului, îns, însă continuă, acest sistem continuă să fie unul bazat pe autoreglementare. Oricum, orice fel de efort în această direcție va fi deosebit de important. Aș mai uh, sugera și nu știu ce fel de impact uh, aveți aici în acest sens, însă pe vremuri actorii corporații de tip holding în uh, temeiul sistemului american aveau o anumită răspundere, însă s-a luat o decizie numai cu un an și jumătate, care au redus, care a redus posibilitatea de a trage la răspundere corporațiile internaționale la răspundere pentru încălcarea drepturilor omului în temeiul acestei legislației americane, lucru care am pus, practic, uh, povara aceasta pe umerii sistemului uh, european să replaseze în discuție ceea ce sistemul american a decis să nu mai facă, însă, momentan, nicio instanță europeană nu a mers în direcția aceasta. Recunoașterea încălcărilor comise pe plan teritorial și extrateritorial de către companii care își au sediul pe solul uh, european. Aici se oprește expertiza mea pe această temă. Ceea ce mm, am mai publicat uh, eu recent pe Facebook și alte surse legate de acest tip, acest uh, tip de actori este o sugestie și anume de a ne îndrepta către un sistem care să permită ca asemenea actori, platforme și mai departe să fie trase la răspundere în baza unei convenții internaționale pe care să trebuiască și ele să le semneze și ratifice, la fel ca și alți actori uh, non-statali. În uh, opinia mea e singura cale prin care putem ajunge la rezultatele scontate într-o lume în care atât de mulți actori sunt de ordin uh, privat, sunt privatizați. Și de a recunoaște că acest subiect a drepturilor uh, omului la nivel internațional uh, e un subiect foarte important. În ceea ce privește sprijinul Uniunii Europene, evident că este binevenită asistența dumneavoastră. Avem un mandat dificil și o serie întreagă de țări uh, nu doresc neapărat să ne primească. Am fost nu de mult în Nigeria și sunt recunoscătoare autorităților nigeriene pentru faptul că m-au invitat. Evident că sprijinul vostru este binevenit și dacă există căi prin care îl putem primi Mă bucur foarte mult, ne va fi de mare folos. La fel ca orice soi de finanțare pentru diverse proceduri speciale. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunosc situația, raportorul special din cadrul uh, sistemului uh, ONU nu beneficiază de o finanțare foarte generoasă. Este o problemă sistemică la nivelul ONU, aș spune, dar haideți să mă concentrez asupra propriei noastre problemă. Suntem foarte slab finanțați, mulți colegi de-ai mei nici măcar nu beneficiază de sprijin de orice natură la Geneva. Eu am totuși parte de uh, o oarecare asistență. Este întotdeauna dificil în asemenea situații să faci ceva, Anumite alte mandate au mai multă baftă decât al meu, recunosc, însă sprijinul strategic este cu adevărat esențial. Privind ansamblul acestor uh, probleme, care mă interesează în special, aș spune că monitorizarea situației legată de asasinarea lui Jamal Khashoggi, responsabilitatea față de asasinatele comise în contextul uh, războaielor din Irak și Siria, inclusiv cele comise de organizația Daesh. Aspectul uh, al luptătorilor uh, străini, atenția acordată procesului cuvenit și a responsabilității. Toate aceste subiecte sunt subiecte în care UE are un rol uh, esențial de jucat și ar putea să fie unul dintre cei mai uh, mari uh, garanții ai protejării drepturilor umane la nivel internațional. Din nefericire, pot să vă spun din propria ipostază că UE nu s-a manifestat atât de puternic pe, pe cât ne-am fi așteptat. Trăim într-o lume în care încălcările drepturilor omului nu sunt o excepție și nu sunt o Uh, un rezultat al uh, valului de populism din ultima vreme. Diferența însă între situația actuală și cea din urmă cu 10 ani este faptul că mult prea, mult prea mulți actori uh, preferă să nu spună nimic. E o tăcere a multor țări care ar trebui și ar putea și ar trebui în special să um, ia atitudine în ceea ce privește încălcările drepturilor omului. aspectul și a moralității drepturilor omului uh, și cea pe care o oferă guvernanții internaționale nu este astfel uh, fructificată. Pierdem foarte mult ne ținând seama de acest lucru și unul dintre actorii în care absență se resimte cel mai mult pe acest plan este UE și uh, respectiv statele membre la nivel individual ale UE, în activitatea pe care am realizat-o în ceea ce privește pe Jamal Khashoggi. Din nefericire, deși la început, chiar după asasinarea acestuia, au fost uh, asumate poziții destul ferme din partea UE, în ultimele 3-4 luni, UE, ca instituție, precum și statele membre ale UE, au părut uh, încântate să treacă mai departe, să întoarcă foaia, un lucru care nu cred că va fi de folos nimănui. Inclusiv poporului saudit și e mare păcat. Tăcerea ce planează în privința situației uh, din Egipt este și ea foarte problematică. primesc foarte multe mărturii din partea martorilor, uh, declarații referitoare la situația din Egipt și tăcerea ce planează asupra încălcarea sistemică a drepturilor omului de acolo este foarte problematică. În ceea ce privește Irakul, lipsa guvernanței, a leadership-ului din partea Uniunii Europene, dar și din partea altor state în ceea ce privește justiția uh, tranzițională, ulterior victoriei militare reputate în noiembrie 2017. E bine, acum plătim uh, uh, consecințe pentru consecințele lipsei de atitudine uh, adoptată. Faptul că n-am încurajat Irakul să-și reformeze uh, sistemul juridic. Eu, eu alături de alți colegi, uh, n-am pierdut nicio ocazie să denunțăm acele uh, procese nebunești care au avut loc în Irak în ultimul an și jumătate. Și există o serie întreagă de ministere europene care pretind că, de fapt, toate astea sunt, uh, reprezintă norma și știu că se prefac și ei uh, o știu, sunt convinsă, și aici vreau să intervină UE, doresc ca UE să facă declarații ferme cu privire la acest subiect, să se afirme importanța valorilor, inclusiv uh, la nivel geostrategic. Vreau ca UE să promoveze viziunea pe termen lung asupra guvernanței globale, a păcii și stabilității și uh, să evite această vedere cu bătaie scurtă care are mereu de face doar cu rezultatele și dorite la diverse alegeri. În legat de Cuba și Venezuela, e o situație oribilă, aveți dreptate și mai sunt și alte state în aceeași situație. Cum ajung cei de acolo să se facă aleși? E bine, multe asemenea state fac parte din grupări regionale nu se facă alegeri și sistemul uh, este unul prin rotație, astfel ajung diverse entități ocupe vari poziții. Cu ocazia ultimei, um, ultimelor alegeri, cred că Costa Rica sau oricum cineva din grupul latino-american a încercat să destabilizeze într-o oarecare măsură sistemul, ceea ce nu a funcționat. Sistemul rotativ pare a fi un sistem sacrosant momentan și pe această cale ajung anumite țări acolo unde sunt actualmente. Și o spun cu toată frustrarea. Mulțumim, Agnes. Mai există două întrebări, Irina și Ana. Mulțumesc. Foarte rapid legat de Egipt, am un comentariu. E bine, în cadrul comisiei noastre luăm această situație și aceste situații în serios. Suntem o singură comisie și reprezentăm interesele multora. În privința Egiptului, am uh, făcut un proces de sensibilizare și mă bucur să vă indic că s-a reportat uh, totuși un succes mic, dar uh, răsunător. A punctat în octombrie, când un tânăr uh, apărător de pământul Evrei Zendin, care dispărut, dispărut practic de exploata pământului după ce a fost uh, arestat în mod arbitrar pe străzi în 11 iunie. Ei bine, acesta a fost uh, găsit, este în viață și se confruntă în continuare cu o anchetă, este anchetat, însă a supraviețuit și el însuși mărturisește că este datorat uh, uh sensibilizării internaționale făcută pe tema sa, Parlamentului, a altor uh, comisii, inclusiv la nivel Bundestag, acolo unde președintele egiptean uh, se afla, tocmai în ziua în care ne-am uh, întâlnit cu comisia de resort de acolo. Deci se fac progrese și cred că trebuie să facem apel la toate instrumentele existente pentru a scoate la lumină aceste cazuri Na, da, ca la marca dumneavoastră apreciați uh, acest gen de co- cooperare și pe dumneavoastră știi foarte bine și ne putem ocupa alături noastră de cazuri uh, specifice pe care le putem trata și în plenar. Avem această posibilitate practic în fiecare lună. Deci vă mulțumim foarte mult. Ana? Mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri deosebit de exacte cu privire la ceea ce poate și ceea ce ar trebui să facă UE. Aș reitera doar ceea ce a spus Irina. Noi, în cadrul subcomisiei programului suntem uh, sensibile acasă dumneavoastră, înțelegem ce spune și de ce e necesară finanțarea și măsura de asistență. Vă încurajăm să ne contactați în măsura în care vă confruntați cu asemenea probleme și dacă considerați că UE v-ar putea sprijini uh, printr-un fel sau un altul uh, activitatea și noi vom încerca să vă venim în întâmpinare oricum putem, cel puțin facem efort în acest sens, fiindcă UE implică o serie întreagă de actori diferiți, dar putem eventual să facem uh, în numele noastre anumite presiuni, anumite eforturi. Vă împărtășesc evaluarea cu privire la situația din Irak și cred că vedem limpede că apar anumite probleme uh, tocmai din pricina faptului că nu s-a găsit un sistem tranzițional în termen de justiție și nu se pot lua în calcul uh, anumite situații violent așa cum s-ar trebui. Irakul, ISIS-ul este, sunt exemple grăitoare în acest sens. În privința situației în Irak și Siria, există actualmente aproximativ 17.000 uh, luptători uh, ISIS, este o cifră estimativă în diverse tabere. El acolo a început să organizeze uh, procese, să execute. Aproximativ 2000 de luptători au fost deja executați, însă nimeni nu poate confirma propriu zis aceste cifre, sunt doar uh, vehiculate actualmente. Care ar fi, uh, în opinia dumneavoastră, calea de urmat în privința acestor luptători care mai rămân? Am rezerve în acest sens, însă nici eu nu am uh, răspunsuri, deci v-aș aprecia contribuția pe acest plan. Și un uh, alt aspect, poate neapărat la obiect, îmi cere Roberts dacă intenționați să-i uh, uh, analizați și dronele armate și roboții ucigași, uh, aspect care fără îndoială va veni pe, la ordinea zilei pe viitor. Actualmente nu există asemenea mijloace necesare pentru a trata situațiile de această natură la lumina omorurilor extrajudiciare. Aș dori și eu să adaug un aspect. Există adesea activiști, apărători ai drepturilor omului, uciși, lideri în materie de drepturilor omului uh, asasinați. Dacă nu reușim să definim responsabilitatea statului, uh, Uh, adesea vorbim despre asocieri uh, infracționale, uh, state care comit reglări de conturi în materie de trafic de droguri, de pildă. Avem asta în Columbia, între altele. Câtă vreme este vorba despre activiști în materie de drepturi ale omului se încadrează sau nu în categoria actorilor non-statali uh, asemenea situații și ce fel de instrumente mai avea la dispoziție pentru a lupta împotriva impunității, care fără doar și poate sunt uh, intim legate activităților de stat. Apoi, mandatul dumneavoastră se poate ocupa și de cazurile europene. Avem uh, trei cazuri a unor jurnaliști asasinați în Europa, care au o legătură directă cu ancheta legată, cu ancheta legată de situații de corupție, de deturnare de fonduri publice în țările respective. un jurnalist ovac, un maltez, bulgar. Oare mandatul dumneavoastră, misiunea dumneavoastră, vă permite să vă ocupați de asemenea situații europene, însă uh, organizate anumite anchete în acest sens. Și dacă ați făcut-o, care ar fi rezultatele obținute până acum? Aș începe cu ultima situație, cazul unor jurnaliști uh, europeni astăzi. Colegul David Kekel, care este raportor special cu privire la libertatea de exprimare. Și eu însă vom publica un comunicat public legat uh, de asasinarea Daphne Capna, jurnalista malteză. Sunt uh, subiecte pe care le-am monitorizat mai mult decât uh, pe celelalte două. Sunt destul de mulțumită de ceea ce s-a întâmplat cu ocazia ultimelor evenimente, în două săptămâni. Au demonstrat că uh, tenacitatea familiei, a societății civile pot să miște pietrele din loc, adică inclusiv guvernele Uh, cele mai puțin dispuse să treacă la fapte. La fapte. Premierul și-a anunțat uh, demisia pentru luna ianuarie și comanditarii acestor uh, asasinate au fost identificați. În comunicatul de presă pe care l-am publicat, pe care îl vom publica chiar astăzi, cere două aspecte. Întâi și întâi, să ne asigurăm că Comisia Publică de Anchetă, care a fost organizată după publicarea raportului Consiliului Europei de către raportorul uh, său, domnul Peter Ons, care solicitase o comisie publică de anchetă pe tema acestor uh, acestui asasinat, o comisie aprobată care își va începe, cred, lucrările în data de 6 decembrie. Ne bucurăm și ne felicităm pentru punerea în aplicare a acestei recomandări și solicităm ca această comisie de anchetă să poată să își desfășoare lucrările în mod complet imparțial, complet independent, asta însemnând să nu existe conflicte de interese sau percepția existenței anumite, anumitor conflicte de interese premierul nu trebuie să joace niciun fel de rol în niciun caz cu privire la instaurarea acestei comisii de anchetă, care cuprinde trei juriști uh, de înaltă ținută, pentru care avem uh, cel mai uh, înalt respect. E deci o veste bună cu privire la ceea ce s-a întâmplat la nivelul anchetei polițienești în ultimele zile. Un alt aspect în ceea ce privește acest asasinat în speță este că m-am oferit să Mă, mă întâlnesc cu uh, coordonatorii comisiei de anchetă și să le ofer câteva informații cu privire la um, ancheta desfășurată de către noi în privința lui Jamal Khashoggi. Ne dăm seama că e vorba de drepturi ale omului până la urmă, dar și de drept penal în acest context. Este un element esențial în ceea ce mă privește. Când m-am ocupat de ancheta lui Jamal Khashoggi, ancheta avea în primul rând de a face cu dreptul internațional, cu drepturile omului și mi-am permis să merg puțin uh, Uh, mai mult în direcția dreptului penal, dar nu e un mandat concret acesta pentru, pentru raportorii de resort. De aceea am uh, propus, există o anchetă de monitorizare fundamentată pe dreptul penal mai degrabă decât pe drepturile omului, însă ambele sunt importante deoarece trebuie să definim responsabilitățile statului și trebuie de asemenea să stabilim responsabilitățile responsabilitățile penale individuale, ambele contează și sunt absolut de acord cu acești termeni de referință și sper să pot să pot să îi sprijin pe colegii de acolo cel puțin uh, pe calea orală. Asta în privința jurnaliștilor, legat de sistemul uh, justiției uh, tranziționale din Irak. De unde să încep? E greu când ne gândim la toate astea să nu fim frustrați de cei doi ani pierduți. Dați-mi voie să îmi arăt frustrarea. Victoria militară a fost anunțată la finalul lui noiembrie 2017. Aproape imediat după aceea, guvernul irachian a proces la aceste procese colective fost foarte rapid denunțate din pricina nerespectării procedurilor necesare. După părerea mea, în acel moment ar fi fost, ar fi fost deosebit de important și deosebit de urgent ca comunitatea internațională să își arate sprijinul, să încurajeze, să forțeze, ce știu, Irakul să a, adopte o reformă a procesului judiciar pentru a se asigura că aceste procese au o însemnătate istorică sau o însemnătate pur și simplu în raport cu atrocitățile ce au fost comise. Prin urmare, nu e până la urmă o problemă care ține doar de faptul că Irakul a procedat uh, la fapte obsedat practic de uh, asigurarea cât mai grabnică a dreptății, ci de faptul că nimeni nu a luat legătura cu cei de acolo, sublinind necesitatea de a face și altceva. Și asta nu doar împotriva sau în ceea ce privește pe făptașii respectivi, care erau cea mai mică din preocupările mele, ci uh, pentru victimele acelor atrocități pe care le-a comis Daesh și nu numai, fiindcă acele procese nu doar că au fost uh, Uh, prea grăbite și că au încălcat procedurile aplicabile, au încălcat și drepturile victimelor, fiindcă victimele nu au fost de față, asta cu o singură excepție. Nu s-a spus adevărul, nu au fost făcute anchete. M-am întâlnit cu victimele Daesh și ale, și ale altor uh, uh, făptuitori care s-au dus la poliție pentru a semnala infracțiunile comise împotriva lor și atât. Nu a existat niciun fel de consecință. Vorbiți despre impunitate. Ei bine, acest sentiment că nici măcar nu ești ascultat, că nu ești luat în seamă, că nu beneficiezi nici măcar de acea zi în instanță, toate astea înlocuite de un proces uh, grăbit, care nu permite publicarea informațiilor. M-am ocupat de cazul a cinci lideri din cadrul Daesh și asta la nivel înalt. Respectivii au fost judecați în urmă cu câteva luni. În urmă cu aproximativ 8 luni. Și uh, acel proces, practic, a fost trecut pur și simplu cu vederea de către comunitatea internațională. Cel puțin una dintre acele persoane a confirmat că a fost într-adevăr vinovat de uh, Uh, crime de război. Cine a aflat despre toate astea? Nimeni. M-am adresat uh, unor sirieni care uh, și-au pierdut uh, apropiați, au dispărut din pricina faptelor comise de Daesh. E vorba despre mii de oameni. Poate se află în ceva mormânt colectiv, o groapă colectivă. Și mi-au zis, ce putem face? Există oameni după gratii în Irak care cel puțin ar putea să ne spună dacă au fost făcute aceste omoruri, dacă i au murit. E bine, nici măcar asta nu se face. Iertați-mă că mă arăt atât de frustrată. Da, există o echipă internațională care s-a ocupat cu colectarea de probe și săptămâna asta s-a anunțat că sunt gata să aducă în fața instanței 128 uh, uh, de membri ai Daesh, mi se pare, și cred că la nivelul cel mai înalt. Este un pas înainte, este un început. Eu voi sprijini fără doar și poate toate acestea. E un pas binevenit. Sper că procesul propriu-zis va constitui un moment în care se va dezveli adevărul și sper că va fi un moment în care noi înșine și irachenii vor pricepe că există și o alte cale de a se face dreptate. Însă răspunderea noastră din ultimii doi ani, e bine, de fapt acesta este subiectul care mă deranjează cel mai mult. Da, tribunalele ad hoc sunt dificile, dar sprijinirea guvernului irachian în procesul de reformare a sistemului judiciar nici asta nu este tocmai un lucru ușor. M-am întâlnit cu cei de acolo, am discutat despre justiția tranzițională, știu că le-a ajuns să tot audă despre asta, dar având în vedere situația din Irak pe care o cunoașteți mai bine decât mine, Te pot să vă spun? Nu știu de unde, unde și încotro putem să mai mergem de acum înainte. Uh, there is absolutely no doubt. Nu încape nicio îndoială Având în vedere situația actuală, singura variantă este aceea de a-i returna în scopul de a fi judecați. Și acest lucru înseamnă cel puțin o formă de cooperare sau de colaborare uh, la nivelul serviciilor de informații sau a cetățenilor care au strâns și strâng probe de 10 ani de zile, astfel încât să putem găsi un moment în care se ajunge la o formă sau alta de proces. Și aș mai adăuga ceva, pentru că vorbim despre impunitate. Dacă să zicem că, ce știu eu, ce colonel din armata siriană este depistat în uh, Germania, venit odată cu refugiații, să nu că este identificat, va fi uh, trimis în judecată de că, și judecat de către o uh, curte internațională și să spunem că îi se aduc pe de acuzare care țin de încălcarea drepturilor omului sau de călcarea a dreptului material în materie de ale omului, nu știu, crime împotriva umanității și, să spunem, alte încălcări ale drepturilor omului. Dacă același, a, spunem, tot o, o, unul dintre căpeteniile uh, statului islamic este depistat în uh, Germania sau în Franța, el va fi judecat în temeiul legislației interne de uh, combaterea terorismului. Nu va fi judecat uh, din perspectiva dreptului internațional, ceea ce pentru mine este uh, penal, ceea ce pentru mine este foarte uh, problematic, pentru că ne prevalăm de dreptul internațional uh, pentru a judeca infracțiunile săvârșite de către grupuri armate cum ar fi Daesh, statul islamic, respectivul regim juridic nu acordă foarte mult spațiu, să spune, victimelor. Există și excepții, există câteva procese reușite în Franța care s-au concentrat asupra victimelor, dar în mare majoritate a cazelor, legislația în materie de contraterorism, atunci când sunt judecați, nu permite uh, Uh, reprezentarea victimelor nu prezinte mărturii din partea victimelor și așa mai departe. Deci, parțial cam aceasta este problema în Irak, acolo unde statul islamic, inclusiv cei mai uh, de cel mai înalt nivel, sunt acuzați că aparțin unei organizații internaționale, nu sunt acuzați de viol, de sclavagism, de masacre, de genocid. Ei sunt acuzați că aparțin unei organizații teroriste pentru că nivelul de probă este mult mai redus, se, se probează mai ușor acest lucru. Într-adevăr, unii pot fi condamnați la moarte pentru că așa prevede legislația irachiană, dar nu asta nu înseamnă că s-a făcut dreptate. Nu așa se face dreptate. I'm working with uh, actors in... Uh, și uh, în acest moment, împreună cu reprezentanții ai părții irachiene, încercăm să reflectăm în legătură cu ce urmează. Ne vom întâlni peste câteva zile cu reprezentanții societății civile și vom încerca din punctul de vedere al victimelor, nu din punctul de vedere al statului, să găsim soluții și să vedem, având în vedere contextul actual, cum se face dreptate pentru victime și uh, vom avea un răspuns peste câteva zile. Nu voi vorbi despre protestatari, protestele din Irak sunt altă mâncare de pește, altă discuție. Iar cu titlul informativ pentru dumneavoastră, pentru că vorbim despre asasinate și execuții, uh, când am mers în Irak acum un an sau chiar acum doi ani, m-am întâlnit cu echipa răspunzătoare de gropile comune. Și la vremea respectivă, adică în noiembrie 2017, erau cam 172 de gropi comune uh, ca urmare, uh, victimele, practic, atrocităților săvârșite de statul islamic și mi-au spus că, în baza resurselor pe care le-au, vor avea nevoie de 800 de ani să facă tot ce avea de făcut în legătură cu aceste gropi comune. With, um, the, the Iraq, uh... Practic, nu mai era vorba nici măcar de gropile comune unde au fost mormutate victimele din invazia americană în Irak. Sunt mai multe gropi comune decât uh, se anticipează. Mm ceea ce mie personal our priorities as an international ceea ce mie personal mi arată care sunt prioritățile la nivel internațional. De 10 ani de zile uh, ne chinuim cu un război împotriva unei organizații teroriste care a săvârșit niște atrocități uh, uh, incredibile și iată, în momentul în care încercăm să atacăm impunitatea, Uh, și se face ceva, se încearcă să se facă tratat într-un fel sau altul, nu mai există cine să aibă o viziune post-conflict, nu mai vine nimeni cu nicio propunere, nicio parte cu o propunere post-conflict pentru această regiune atât de afectată. Există poate câteva organizații la nivelul societăților civile, dar este prea puțin și trist. Mergem mai departe. Um, les associations criminelles. So here we're talking about cartelurile, grupurile infracționale. Mă bucur că ați uh, semnalat problema. N-am însă un răspuns la această chestiune. Din punctul meu de vedere, acest lucru face parte din uh, parcursul meu personal de activist pentru drepturile omului. În activitatea noastră de activiști, uităm uneori de nenorocirile uh, săvârșite de grupurile infracționale. Nu am combătut acest tip de încălcări și totuși când vorbești cu oamenii direct afectați la fața ocului, oamenii cu asta se confruntă în primul rând. Deci mi-am luat angajamentul în mandatul meu, câtă vreme mai sunt în funcție, să nu uit de această parte a societății, motiv pentru care mă confrunt cu o problemă pentru că nu există o recunoaștere a, a acestor fapte în dreptul internațional. Am încercat să includ acest lucru într-un raport și am încercat să le explic cum văd eu soluționarea problemei. Aceste grupuri infracționale au fost semnalate în cadrul emisiunii în Salvador și am semnalat încălcările și din partea guvernului, dar și încălcările săvârșite de aceste grupuri infracționale ceea ce vreau să spun și de unde am pornit este că, mă rog, vorbim de cartele, cartelul, dacă vorbim de cartelele din Mexic, uh, ei controlează anumite teritorii, controlează oameni, controlează instituții, Așa că, fără îndoială, din cauza controlului pe care îl exercită și din cauza faptului că uneori chiar dețin funcții și demnități publice, Uh, uneori, de pildă, avem guvernul din Salvador care încearcă să vină cu mediere în alte locuri, încearcă, nu știu, poate activități aproape de natură judiciară, uneori uh, sunt perceptori de taxe și impozite, uneori uh, fac creditare Până la urmă, în multe țări unde aceste grupuri infracționale sunt active, guvernele sunt depășite. Practic, nu doar că sunt înfrânte pe frontul militar, este un lucru pe care trebuie să-l înțelegem și să încercăm uh, să desfacem acest tip de funcționare Recent, președintele american a vorbit de uh, folosirea, să spunem, legislației uh, pentru combaterea terorismului și o aplicăm cartelor mexicane. Spuneam săptămâna trecută pentru a uh, combate uh, acea faptă oribilă în care au fost uciși membrii unei familii, unui polițist mexican, că acest lucru ar trebui să se aplice, să se aplice în acest caz legislația internațională în materie de contraterorism. Și pentru ele așa se întâmplă este, nu dă niciun rezultat acest lucru. În orice caz, repet, soluția militară aplicată grupurile care nu doar că sunt implicate în activități cele mai violente și mai atroce, dar care uh, realizează, sunt implicați și în activități guvernamentale și controlează activități guvernamentale, câte vreme nu înțelegem acest lucru, ce înseamnă un contract social și cum funcționează aceste uh, regimuri, în ce mod funcționează ei împreună cu oficialitățile. Câtă vreme nu putem gestiona acest lucru în mod corect, nici nu vom găsi o soluție, iar oamenii vor solution. What I did suggest in the report I have done is that we need to understand. Trebuie să înțelegem până la urmă mai bine sistemul de guvernanță al acestor grupuri, pentru că nu e vorba doar de săvârșirea faptelor violente, deși violența este o componentă importantă Ei acționează în multiple feluri și sunt uh, aceste fapte sunt rădăcinate într-o în istoria lor. Este un proces foarte complicat, dar tot ce pot să vă spun este că 20 de ani de intervenții dure, de tentativă de a aplica reguli dure nu au dat rezultate, din potrivă situația s-a agravat în America de Sud și situația este cât se poate de dificilă, dar oricât de dificil ar fi, mă tem că nu văd cum putem uh, proceda, cum altfel am putea proceda. Mulțumesc, spune doamna Arena. Mulțumesc, Anies, într-adevăr, uh, pasionantă relatarea ta și, într-adevăr, foarte interesant să vedem toate aceste rapoarte care țin de mandatul noastră de raportor special. Mulțumiri din partea noastră că ne sunteți alături și vă mulțumim pentru că Iată, prezentați munca dumneavoastră. Este o muncă extraordinară de raportor special. Am făcut parte în cadrul Comisiei DV. Am, am vorbit uh, practic despre situația drepturilor omului și a persoanelor strămutate și cred că Parlamentul European trebuie la rândul său să scoată în evidență munca pe care o depune la Națiunile Unite și deci trebuie să putem folosi recomandările pe care le formulați și este foarte important, spuneam, să folosim această cutie de rezonanță, acest instrumentar pe care îl pune la dispoziție și Parlamentul European, așa că sunteți binevenită pentru prezentarea rapoartelor. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Mulțumesc și acum o voi invita pe colega mea Irina care va prezida uh, punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre situația din Egipt, care va avea loc cu ușile închise. Schimbul de opinii, deci, este în, în camera.